And it's time. Wait, how long? 1517, when we started. we started oh, oh, oh, oh Yes, welcome to... Bun venit la această întâlnire, cea de-a treia întâlnire. Uh, to începem noul mandat. Sunt disponibile toate limbile, cu excepția finlandezei și croatei. Croata nu face parte din profilul lingvistic al comisiei noastre. Punctul 2 din comunicările președintei. Unii probabil vă întrebați în legătură cu președintele din păcate, domnul Henden, președintele comisiei noastre, este bolnav și nu va putea să participe la reuniunea noastră, la reuniunile noastre pentru următoarele luni. Îl voi, eu îl, îl voi înlocui și sperăm că se va întoarce pe de curând. Din acest motiv, așadar, mă vedeți pe mine aici și voi încerca să mă achit cu succes de atribuțiile de președinte, cu toate că nu am avut ocazia să mă pregătesc foarte mult. Însă sper că împreună vom ajunge la deciziile corespunzătoare. Am anunțat deja că vom, lua, vom face o fot- fotografie de familie cu toți membrii comisiei vom face această fotografie la întoarcerea domnului Handel. Asta înseamnă că am ajuns la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume conlucrarea mai eficientă prin procedura e-meeting am trecut la o procedură fără documente imprimate. Vă voi prezenta acum echipa funcționarilor care ne va instructa cum să procedăm în munca noastră electronică fără exemplare imprimate ale documentelor. Va trebui așadar să petrecem mai mult timp în fața ecranelor. Acum îi dau cuvântul doamnei Verbi Keke, șefă de unitate, și domnul Dain Awadi, manager de proiect de la Unitatea Servicii Internet pentru a ne prezenta proiectul e-committee, ei vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări ați avea după prezentare. Mulțumesc, doamnă președinte. Colega mea, Tina Adi, este acolo, însă, din păcate, avem o mică problemă cu cablurile, așadar a trebuit să îl așezăm pe colegul meu de partea cealaltă trebuie să vă putem arăta pe ecrane și cablul de aici nu funcționează și, și de aceea colegul meu se află acolo în dreapta, dar vom lucra împreună pentru a vă demonstra platforma e-meeting. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta platforma e-meeting. Este prima dată când facem o asemenea prezentare în fața unei comisii, așadar este o noutate și pentru noi. După cum v-a relatat uh, președinta, nu ați primit documente imprimate pentru acest, această reuniune și nu veți mai primi documente imprimate pentru că s-a ajuns, s-a trecut la un regim paperless. Parlamentul acum oferă un sistem electronic pe internet, e-meeting, pentru a vă furniza documentele de care aveți nevoie la reuniunile de comisii. Documentele sunt foarte importante pentru toate organismele parlamentare și trebuie să fie disponibile cât de repede posibil. Și, bineînțeles, pe toate dispozitivele posibile. Am dezvoltat această aplicație e-meeting noi înșine în interiorul Parlamentului pentru a corespunde la necesitățile dumneavoastră pe cât mai mult posibil. E-meeting, puteți accesa e-meeting prin Wi-Fi, prin internet wireless sau prin conexiunea cu cartelă SIM oriunde, oricând, pe un, ori, un dispozitiv mobil, laptop, smartphone, tabletă și, bineînțeles, și pe calculatorul dumneavoastră din birou am distribuit doar o foaie de hârtie pe pupitrele dumneavoastră pentru a vedea foarte pe scurt cum putea, puteți avea acces la e-meeting. Aveți adresa pe care trebuie să o introduceți. Cu voia doamnei președinte, îi voi îl voi ruga pe colegul nostru să vă relateze mai în detaliu despre cum funcționează sistemul. Vă mulțumesc. Aplicația e-meeting este o aplicație bazată pe internet, așadar nu trebuie să instalăm niciun program pentru a o utiliza. Asta înseamnă și că poate fi accesată pe orice dispozitiv, pe calculator, pe iPad sau smartphone. Puteți să scrieți adresa și vă invit pe toți să o faceți, adresa site-ului Parlamentului European, Europa, Europa EU, după care slash e-meeting. Aceasta este adresa, după care enter. Pentru că aplicația este internă, deci doar cei autorizați din interiorul, parla- interiorul Parlamentului care sunt înregistrați în sistemul Parlamentului European au dreptul să o acceseze. Trebuie să introduceți numele de utilizator și parola. Îl voi introduce acum pe al meu. Sper că toată lumea îmi poate vedea parola. Sistemul intră prin portalul nostru. Deci portalul care este poarta către toate serviciile interne. Acum veți, uh, veți vedea un ecran care vă explică primii pași. Puteți să alegeți limba, comisia și după aceea sesiunea. Clicați pe Start. În stânga sus vedeți meniul de selectare a limbii, după aceea meniul de selectare a comisiilor, Imitim este disponibil pentru toate comisiile. Am ales comisia actuală, ocupare. Sistemul primește automat toate informațiile actualizate. Când cineva adaugă informații, după 3-5 minute informația apare pe, în sistem. Clicăm pe sesiunea noastră din stânga și văd ordinea de zi toate punctele toate punctele pot fi extinse și, și veți vedea informații suplimentare. Toate informațiile care de obicei sunt listate în documentele comisiei. Aici, la dreapta, avem meniul unde se poate clica pentru documente, este asemănător, dar Uh, pune accentul doar pe documente. Poate este mai ușor să accesați documentele din acest meniu. Pentru orice document pot să uh, văd limbile în care este disponibil și dacă încerc să deschid un document, de exemplu, acest proiect de aviz, punctul 11 al uh, reuniunii de astăzi, am făcut click și l-am deschis. Este o deschidere uh, doar pentru citire. Dacă vreau să interacționez cu documentul, pot să-l deschid într-o aplicație terță. L-am deschis într-o altă aplicație și aici, bineînțeles, că pot să desenez și pot să interacționez direct cu textul. Aceasta este copia mea locală, deci aici pot să fac note, să introduc notițe care vor fi salvate. Putem să selectăm un anumit text, să-l tăiem. Aceste schimbări sunt efectuate pe copia locală a documentului, deci nimeni altcineva nu va putea să vadă aceste schimbări care sunt doar pe dispozitivul dumneavoastră. Când ați terminat cu, cu toate schimbările, puteți să transmiteți acest document, puteți să-l trimiteți prin e-mail, de exemplu, mm, unui eurodeputat sau asistentului sau persoana care va primi documentul, îl va primi cu toate notițele și uh, informațiile adăugate. Acesta este un scenariu tipic de utilizare a portalului Pot să fac acest lucru pentru orice raport, pot să intru în meniu la o altă comisie. Unii membri sunt, trebuie să participe la mai multe comisii în același timp și pot să continue să lucreze pe doc- documente în același timp. De exemplu, Comisia Jurii, vedem aici informațiile în legătură cu reuniunea jurii de astăzi aplicația va înlocui documentele și dosarul acela gros pe care îl aveam în trecut. Uh, economisim astfel în jur de 20 de milioane de pagini listate pe an. Dacă ne aflăm în meniul pentru o comisie, avem o altă aplicație care se numește e-committee Dacă clicăm aici, ajungem la in, site-ul intranet al comisiei respective. Deci este site-ul cu informațiile depline legate de munca comisiilor. Bineînțeles că din cauza că accesez uh, meniul prin rețeaua de wireless externă, durează mai mult timp, dar dacă o accesați uh, de la calculatorul din birou, va dura mai puțin durează mai mult. Am ales aici să accesez site-ul intranet al Comisiei Jurii. Durează mai mult câteodată. ok So this is, is an... Deci este vorba de site-ul de intranet care conține toate informațiile necesare. Avem 22 de site-uri corespunzătoare celor 22 de comisii și subcomisii. Avem aici acces la membrii, la proiectele de raport, proiectele de aviz. Este un site mai complet pe care găsiți uh, informații mai complete chiar și în legătură cu proiectele de aviz. În e-meeting aveți uh, acces doar la reuniunile din uh, ziua respectivă. Aici puteți vedea toate rapoartele care sunt în lucru, aveți documente în diverse limbi când devin disponibile de exemplu, la raportul acesta pot să mă uit la EI, care este observatorul legislativ, legislativ și să văd um, viață, uh, dura, ciclul pe care l-a parcurs documentul respectiv. De exemplu, aveți două aplicații majore. E-meeting, care pune accentul pe reuniune, și e-committee, care conține toate informațiile. Aceasta este prezentarea mea. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. So, uh, if you have any questions you are uh, very welcome. Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți. Bineînțeles că vă putem răspunde la întrebări și prin e-mail sau prin telefon. Puteți să ne sunați uh, sau să ne scrieți. Vă stăm de asemenea la dispoziție pentru organizarea de sesiuni de informare sau chiar întâlniri bilater- traininguri bilaterale dacă aveți nevoie, pentru a vă facilita utilizarea acestor aplicații. Uh, thank you, Madam Vă mulțumesc, doamnă Keke și domnule Awadi. Dacă aveți întrebări, Ana Martin, o întrebare foarte scurtă în legătură cu parola. Poate ar fi fost util dacă am fi avut Există cerințe minime în legătură cu parola. Aveți informații în legătură cu acest lucru pentru că ar fi util să urmărim ce face un coleg, dacă putem să-i urmărim documentul uh, în același timp. More questions? Mai sunt și alte întrebări? Nu? doamnă Cheche, trebuie să vă utilizați parola dumneavoastră obișnuită pe, obișnuită pe care o utilizați pentru accesarea site-ului Parlamentului, parlament, site-ului intranet al Parlamentului. Este vorba de aceeași parolă. Thank you very much. Vă mulțumesc. Trecem atunci la punctul 3 de pe ordinea de zi. aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 7 iunie și 22 iulie anul curent. Aveți uh, documentele în dosar. Dacă nu aveți obiecții, le putem considera adoptate. Nu sunt obiecții. Trecem acum la vot. și I duc. You are all ready to vote. Sunteți pregătiți să votăm pe bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, toate secțiunile. Uh, Can you check it? Can you maybe Spanish interpretation? interpretation. Uh, there is a problem with the Spanish interpretation. Se pare că este o problemă cu interpretarea în limba spaniolă. Se poate spune. Yeah, it works. Yeah, they're there. Oh, it works. Da, se pare că acum, că acum funcționează. Este vorba de canalul 8 pentru acei dintre dumneavoastră care vor să asculte interpretarea în limba spaniolă. Deschidem votul pe proiectul de aviz al doamnei Maria Arena, paragraful 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 1A9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Abțin, abțineri. Se adoptă. Paragraful 1b. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 1a Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Paragraful 1b. Vot pe părți. prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? verifica electronic dacă aveți cartelele de vot. Vă rog să le introduceți și votul este deschis. Second part, uh, are you in favor? Partea a doua acum, sunteți pentru sau împotrivă? Da, a votat toată lumea? S-a închis votul. Uh, it's uh, carried. Se adoptă. Partea a treia, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și partea a patra, pentru? Împotrivă? abțineri, respinsă. Verificăm. Verificăm electronic. Partea a patra. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Și se respinge. Paragraful 1C 9 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este foarte clar. Verificăm electronic. You've all voted. The vote is closed. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. A fost un vot foarte apropiat, dar se adoptă cu 25 la 23 și două abțineri. Paragraful 2, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Uh, amendment 8. Uh, Amendamentul 8, la alineatul 2A. Vot pe părți, partea 1. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 3, amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 3, amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 11. Pentru. Este un amendament oral. La care nu sunt obiecții? Mai sunt și alte obiecții? Bun, deci avem mai mult de trei obiecții, ceea ce înseamnă că amendamentul oral devine caduc. Votăm deci textul inițial, fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 3, amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. N-a fost foarte clar, deci ar trebui să verificăm electronic. Ați votat uh, cu toții, votul s-a închis. Se adoptă, deci, cu 30 de voturi pentru. Alineatul 3A, 9, amendamentul 13, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ok, perhaps it wasn't clear. Da, poate nu a fost foarte clar. Haideți să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 3A, nou, amendamentul 14. Cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 3B, Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3B, amendamentul 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, amendamentul 17 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Un amendament oral. Nu, îmi pare rău, acesta a fost retras. Amendamentul 18. Devine caduc Cine este pentru prima parte a amendamentului 18? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. 18, first... Deci amendamentul 18, prima parte. Have you all voted? A votat toată lumea. Mulțumim. Se adoptă. Partea a doua. De la amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri se respinge. Să verificăm. Have you all voted? Thank you. A votat toată lumea, mulțumim. Da, se a avut dreptate. Era respins. Trecem la alinatul 4, amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Have you all voted? A votat toată lumea? Se adoptă. Alinatul 5, amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 6, amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 6, amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 6A, amendamentul 23, pentru, împotrivă, am abțineri, cred că trebuie să verificăm. Have you all voted? A votat toată lumea. Se pare că avem un suplant în plus din partea grupului uh, socialiștilor și democraților. Deci unul dintre ei trebuie să-și retragă cartela de vot. Bun, acum e bine. Se respinge. Alenatul 6A, amendamentul 25. Pentru împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm și aici. Ah, 24. You have to correct there. 24. I was misunderstanding. We're voting on 24. we on You have to correct this, please. Uh, what? How does... Ah. Sorry, I made a mistake. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. De fapt, acum votăm amendamentul, 6, uh, amendamentul 24 de la alineatul 6A. Deci o luăm de la început. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Și se adoptă. Și de-abia acum trecem la Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Și la 25 trebuie să verificăm. You have all voted now? Okay. A votat toată lumea? Uh, it's uh, rejected. Se respinge. Și acum votăm întregul proiect de aviz, așa cum a fost el modificat. Vot cu apel nominal. Ca să fie evident pentru toată lumea cum ați votat, pentru toată lumea din afara acestei săli. Cine este pentru? Votul s-a închis. Și se adoptă cu 36 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 2 abțineri. Vă mulțumim foarte mult! Uh, and now it's this. Now it's the voting Yes. Mm -hmm. This one. Now we'll proceed to the budgetary Trecem acum la amendamentele la buget. 6500. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, verificăm. Have you all voted? A votat toată lumea. Deci a votat toată lumea, v-ați corectat voturile. Bun, s-a încheiat votul. și se vede că se respinge acest amendament 6500. Amendamentul 6501 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6502 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Să verificăm. 6502. Have all voted? A votat toată lumea. Mulțumim, deci se adoptă. 6503 devine caduc. Deci trecem la 6504 pentru împotrivă abțineri. Cred că trebuie să verificăm. You have all voted? A votat toată lumea. Se adoptă. 6505 devine caduc. Trecem la 6506. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6507 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6508 Mai întâi în privința cifrelor pentru împotrivă Abțineri. Să răspinge. Cu amendamentul oral Există obiecții față de amendamentul oral? Nu? Atunci votăm cu, uh, în ceea ce privește amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, trecem acum la 6509. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. You have all voted? A votat toată lumea, mulțumesc. Se adoptă. 65-10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65-11. Devine caduc? Nu. Votăm la 65-11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65-12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65-13 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Nu. Cred că trebuie să verificăm. 65-13. A votat toată lumea. Mulțumesc. Se respinge. 65, 14 pentru împotrivă abțineri nu mi-e foarte clar, deci cred că trebuie să verificăm aici. A votat toată lumea. Mulțumesc. Se adoptă. 65, 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65, 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65-17 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 65-18 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 65-18. You have all voted. A votat toată lumea, se adoptă. La o diferență de un vot. 6519 devine caduc. 6520. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Există obiecții cu privire la amendamentul oral? Nu sunt obiecții. Atunci vom vota amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Vom verifica acest vot. A votat toată lumea. Se respinge. 6, 5, 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Poate că ar trebui să verificăm acest vot. Vom face asta. 65-21. A votat toată lumea? Și de fapt este, este rezultatul opus. Se adoptă. 65-22 devine caduc. Trecem la 65-23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65-24 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 65-25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să verificăm acest vot. You have all voted? A votat toată lumea? Vă mulțumim. Este un membru supleant care va trebui să se, să-și retragă votul în grupul socialdemocraților. Sunteți unul în plus. Acum e în regulă. Se respinge. Vom trece la 65-26. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65-27. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65-28. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 65, 29, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Vom verifica acest vot. 65, 29. A votat toată lumea? Vă mulțumim. Se adoptă la diferență de un singur vot. E greu să vezi astfel de rezultate. Vom vota acum 65-32. Cine este pentru? 65-30 și 65-31 au devenit caduce, deci vom trece direct la 65-32. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm votul. 65-32 va fi votul verificat. A votat toată lumea? Mulțumesc. Și se adoptă. Este un rezultat destul de evident. 65-33 de devine caduc. Trecem la 65-34. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65-35 uh, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri se adoptă. 65-36. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65-37. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 65-38 nu va fi supus votului. Trecem la 65-39, de asemenea, nu va fi votat. Trecem direct la 65-41. Uh, un vot privind doar cifrele. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? se respinge. 65-42, de asemenea un vot privind doar cifrele. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Destul de evident. 65-43 nu va fi votat. De asemenea, 44, nu? 65, 45 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Apoi avem un amendament oral din partea responsabilului. Există obiecții? Nu? Atunci vom vota amendamentul oral, care include uh, cifre mai mari privind creditele uh, angajate și cele de plată. Cine este pentru, cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6546 va fi supus votului, da? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65, 47. Mai întâi vot uh, privind cifrele. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Privind observațiile, la 6547, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6548, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 65-49 voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. Vom verifica acest vot. Vă rugăm să folosiți uh, cardurile dumneavoastră. A votat toată lumea. Se respinge. 65-50. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, dar cred că trebuie să verificăm acest vot. Folosiți cartelele. Am votat și a fost uh, respins. 65-51 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se respinge. 65-52 nu va fi supus votului. Și am uh, terminat uh, votul asupra amendamentelor privind bugetul. Vom uh, continua cu votul privind mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, FG, cazul Greciei. Cei pentru, voturi pentru. Ar trebui să votăm electronic aici. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Votul este închis și se adoptă. Vom vota acum mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare privind asistența tehnică. Cei pentru, voturi pentru. Aveți cuvântul, da? Toată lumea a votat. se adoptă. Apoi vom vota FG în cazul României. Voturi pentru. A votat toată lumea. Mulțumesc. Și se adoptă. Fondul European de Ajustare la Globalizare, în cazul Spaniei, cererea Spaniei, Uh, o votăm acum. A votat toată lumea. Haideți să vedem rezultatul. Se adoptă. Și apoi votul prin mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru compania olandeză. Votăm acum. și toată lumea a votat și se adoptă. Fondul de ajustare la globalizare, cererea Spaniei, Castilia și Leon, votăm acum. A votat toată lumea. Se adoptă. Ceea ce ar însemna că am încheiat votul și vă mulțumesc pentru participarea la instruirea mea. Îmi va fi mult mai ușor data viitoare, sper cel puțin. Vă mulțumim foarte mult. reached... Uh, am, am ajuns la punctul 11 um, semestrul, semestrul european, implementarea priorităților pentru 2014. Voi da cuvântul domnului Trieto, uh, raportorului. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. avem un prim uh, proiect de aviz și vreau să vă aduc aminte că în cadrul proiectului uh, semestrului european, uh, Comisia Amploa va avea un raport în februarie privind rata creșterii, rata creșterii economice, la fel și Comisia Economică. Dacă aruncăm o privire asupra statelor membre, despre care există deja rapoarte ale Comisiei, trebuie să constatăm că după regulamentul 54, uh, va fi responsabil Comisia Economică. Deci există un raport în condiții destul de speciale uh, care va trebui elaborat, pentru că noi uh, promovăm aici un dialog intens pentru elaborarea unui raport util care să nu fie uh, doar în sensul uh, um, proiectelor naționale, conform Consiliului European, ci vrem să influențăm și crești, ratele uh, creșterii prevăzute de comisie în următorii ani, pentru că suntem de părere că trebuie să existe modificări. S-au anunțat câteva schimbări într-un grup parlamentar. Aici s-a atins un consens, în special în ceea ce privește condițiile sociale, ale ocupării forței de muncă și cred că trebuie să uh, încercăm să promovăm întărirea acestor măsuri. Vorbim despre o fază critică și uh, Comisia va trebui să transmită toate aceste lucruri Comisiei. Avem uh, un semestru european de 4 până la 5 ani. Procesul în care este implicat și Parlamentul European aici Parlamentul trebuie să ia o poziție față de uh, proiectele naționale. În orice caz, uh, când vine vorba despre guvernanța economică, de obicei, când legitimitatea democratică a Europei și a acestui Parlament nu sunt întărite, întreaga procedură nu are sens și spunem de fiecare dată că procedura trebuie să fie adaptată astfel încât nu numai uh, opiniile, cât și deciziile Parlamentului să fie uh, auzite mai bine. La acest raport vom vorbi despre o evaluare a situației anului curent față de anul precedent. Există câteva îmbunătățiri economice, o redresare a economiei, uh, sunt uh, mici îmbunătățiri macroeconomice, dar observăm că situația este uh, din ce în ce mai dificilă și mai dramatică pentru milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. Lucrurile s-au uh, înrăutățit, au scăzut salariile, șomajul pe termen lung a luat amploare, sunt foarte multe persoane care nu-și găsesc loc de muncă și este o situație din ce în ce mai dificile, mai ales pentru cei tineri care uh, sunt supuși unui uh, risc de uh, șomaj. De aceea trebuie să pledăm pentru o stabilizare macroeconomică și uh, Comisia trebuie îndemnată să își folosească toate instrumentele pentru a depăși criza uh, pentru a susține creșterea, pentru a elimina dezechilibrele economice și pentru a impulsiona crearea locurilor de muncă. Și nu orice fel de uh, locuri de muncă, ci uh, locuri de muncă calitative. Trebuie să folosim acest semestru european pentru a îmbunătăți condițiile cadru Um, lucru care va duce la o îmbunătățire a standardelor de viață. Cred că avem uh, foarte multe lucruri de făcut și am vorbit uh, despre aceste lucruri în Comisia Amploa și în plenul Parlamentului uh, s-a constatat um, la planurile naționale de reformă că aceste planuri de adaptare au dus la o adâncire a crizei economice. Ehm, populația a avut de suferit ehm, și noi am constatat că avem nevoie de o flexibilitate mult mai mare pentru ehm, crearea locurilor de muncă. Numai prin creștere și prin locuri noi de muncă se poate redresa economia și se poate atinge acea, obține acea creștere economică necesară. Există deci aceste planuri de reformă și uh, tocmai asta cerem noi, indicatorii sociali uh, să nu fie luați în considerare doar în, considerare doar în, acele, uh, în acele planuri, ci și în recomandările Comisiei. Comisia Amploa a cerut de mai multe ori ca indicatorii sociali să devină obligatorii pentru toți actorii și Um, să fie luați în considerare la calculul indicatorilor macroeconomici. Trebuie să insistăm și să pledăm pentru um, considerarea locurilor de muncă ca un miez, ca un miez al uh, întreprinderilor noastre. Cerem uh, comisarilor noi să elaboreze un program propriu care să arate cum uh, poate contribui fiecare dintre ei la creșterea economică în Uniunea Europeană. Uh, avem uh, un șomaj de 10-11%, este un nivel record. Sunt diferențe mari între Austria, Spania, Grecia, de exemplu, și Uniunea Europeană trebuie să facă ceva concret. Trebuie să transmitem un semnal populației din Europa pentru că acesta va fi obiectivul nostru final, să creăm locuri de muncă. Deci cerem fiecărui comisar să ne spună exact care sunt propriile măsuri uh, în vederea creării locurilor de muncă. Totodată cerem um, extinderea instrumentarului uh, disponibil. De exemplu, e vorba despre planurile de investiții, și uh, trebuie să uh, insistăm la Comisia Europeană să se creeze mai multe locuri de muncă pentru tineri și nu numai prin garanția pentru tineret, pentru că asta este doar o translocare a uh, fondurilor, ci este nevoie de un cadru european de care să beneficieze tinerii pentru a putea observa ulterior că nu este de fapt nevoie de uh, mult mai mulți bani. Con sus jóvenes o con este drama. Așadar, Uniunea Europeană trebuie să susțină mult mai mult tinerii, pentru că uh, ei sunt cei mai afectați de șomaj. Trebuie să ne gândim la o nouă politică industrială care uh, și că, că este important să luptăm împotriva dumpingului social. Aici uh, vorbim despre uh, oamenii care muncesc, dar sunt săraci. Scăderea generalizată a salariilor uh, se spune că permite um, creșterea productivității, însă în același timp crește sărăcia, pentru că un salariu în, Euro- în Europa nu mai garantează o viață demnă uh, o viață decentă nu mai permite surse suficiente de venituri pentru a trece peste dificultățile care pot apărea. Trebuie să garantăm ca astăzi în Europa faptul de a fi angajat să reprezinte o uh, garanție că poți să-ți plătești facturile și să ai și să putem beneficia de sistemul social european care se leagă de identitatea noastră. Avem nevoie de noi programe și noi măsuri pentru a face mai mult. Trebuie să rezolvăm și problema șomajului pe termen lung, care este a doua fațetă a problemei. Este vorba de persoanele de 45-50 de ani și peste această vârstă care sunt concediate și nu mai pot, reușesc să-și găsesc, găsească un loc de muncă. Trebuie să profităm de acest nou mandat, de această nouă etapă pentru a găsi soluții și pentru a oferi uh, soluții acestor persoane care trec printr-o adevărată dramă socială. Mulțumesc, mulțumim foarte mult, domnule Prieto. Dau acum cuvântul raportorilor din, um, din umbră din partea grupului PPE, în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou vorbim despre semestrul european. Adevărul este că aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa în elaborarea acestui proiect de aviz. Din nou, pentru că cred că este a treia oară când colaborăm Ehm, și am ajuns, am reușit să ajungem la acorduri între toate grupurilor, grupurile în interesele cetățenilor europeni și în interesul imaginii Parlamentului European. Susțin foarte multe dintre punctele eh, ridicate de raport și susțin Uh, referirile pe care le face raportorul la sărăcie și la excluziunea socială. Mai sunt și alte puncte la care nu sunt 100% uh, de acord atunci când uh, se aruncă vina asupra politicilor de austeritate din diverse state, că ar fi vorba de aceste politici care au dus la pierderea bunăstării sau la slăbirea statului social austeritatea nu este neapărat ceva rău, este, a fost vorba de o necesitate pentru a evita falimentul anumitor state. De asemenea, datorită eforturilor comune ale tuturor, acum avem previziuni care uh, arată către creșterea PIB-ului în toate economiile în 2015, ceea ce contrastează cu panorama foarte întunecată pe care o aveam în fața acum câțiva ani. După cum a uh, reiterat raportorul, sunt de acord că trebuie să avansăm pe aspectele sociale care susțin creșterea și crearea de locuri de muncă, un motor pentru economie în general. Însă nu trebuie să uităm nici de necesitatea de a menține un control asupra finanțelor publice. În special pentru că trebuie să reducem îndatorarea, pentru că nu putem să uităm de toate eforturile care au fost făcute și pe care au, au trebuit să le suporte cetățenii. Trebuie ca statele, în momentul în care dispun de o marjă de manevră bugetară mai mare, trebuie să investească în educație, în energie și în economia digitală, printre altele. Sunt și alte puncte la care uh, sunt convinsă că voi, vom ajunge la un acord după amendamente, punctul 21, de exemplu, unde se menționează de faptul că statele trebuie să implementeze parametrii de educație pentru tineri, parametrii de ocupare pentru tineri Însă trebuie să intrăm mai în detaliu pentru că nu știu până la ce grad putem accepta acest lucru. De asemenea, cele 21 de milioane care ar trebui să se uh, investească în ocupare, mi se pare o idee bună, dar dificil de realizat în practică. Președintele Comisiei Eh, Juncker vorbește din ce în ce mai mult despre fondurile disponibile care nu sunt nelimitate. La punctul 9 se vorbește despre faptul că Comisia trebuie să considere ocuparea ca o prioritate. Mi se pare foarte bine să apară acest lucru în raport și îl felicit pe raportor pentru această inițiativă. Însă, să le solicităm o alocare bugetară, mi se pare uh, a merge prea departe. Mai sunt și alte puncte care mai rămân de discutat, printre care și punctul 5, unde se vorbește despre indicatorii sociali obligatorii și punctul 13, unde se cer investiții în cercetare și uh, educație, dar ca, și că aceste investiții să nu fie luate în calcul la deficitul bugetar. Acest lucru mai trebuie dezbătut. Nu cred însă că grupul meu va accepta asemenea măsurile. De asemenea, la punctul 4, unde se uh, cere un pilon social al Uniunii Economice și Monetare. Este un uh, proiect foarte ambițios de care, um, prin care se dorește promovarea dimensiunii sociale și are uh, puncte pozitive, însă în forma exprimată de către raportor, nu cred că ar putea, am putea să-l acceptăm. La punctul 19, cred că colega mea va dori eh, să se exprime în legătură cu acest punct. Eh, acolo mi-aș dori ca raportorul să ne explice exact la ce se referă atunci când solicită un eh, cadru legal mai complex în legătură cu cu deplasarea lucrătorilor, dacă se referă la directiva pentru detașarea lucrătorilor sau dacă se referă la altceva. Acestea au fost comentariile până în acest moment. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Voi vorbi în limba mea maternă câteodată. Mulțumesc. Mulțumesc, Veronica Lopez Fontani. Ați fost, acum urmează raportarea din umbră pentru grupul ALDE, Martina Navratilova. Aveți cuvântul. Stimați colegi, Martina Lavaiova, uh, ca în calitate de nou uh, membru a Parlamentului îmi face mare plăcere să încep uh, cariera mea în acest, pe acest proiect. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului Sergio pentru deschiderea sa și vom lucra foarte bine cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Sunt de acord că cu raportorul că semnele de redresare economică sunt încă fragile și că mm, ocuparea este încă la nivele scăzute în statele membre. Raportorul sublinează că șomajul tinerilor reprezintă o preocupare majoră în Uniunea Europeană, um, depășește în anumite state rata șomajului general. Însă raportorul exprimă dubii în legătură cu recomandările Comisiei pentru Reforme Structurale. Sunt, eu susțin pe deplin propunerile Comisiei și sunt convinsă că asemenea reforme sunt necesare. Sunt de asemenea de acord că uh, noua tabelă de marcaj pentru ocupare și uh, aspecte sociale. Este o idee bună, dar nu cred că grupul meu va fi de acord ca acești indicatori să devină obligatorii. Am și reținere în legătură cu formularea uh, obiectivelor de deficit pentru a nu crește sarcina pe generațiile următoare. În ultimul rând, trebuie să punem uh, uh, accentul pe aptitudini și pe aplicarea unor strategii de educație axate pe necesitățile de ocupare. Trebuie să ajutăm IMM-urile, trebuie să asistăm la formarea IMM-urilor și pentru, pentru mine aceste două puncte sunt mai importante pentru a da șanse mai bune tinerilor să-și găsească un loc de muncă decât să punem accent, accentul pe garanții obligatorii și idei de acest gen. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă de la Baiova. Dau acum cuvântul raportului din umbră din partea uh, verzilor, doamna Eva Jean Lambert, dacă este prezentă în sală. Da. Da, Jean Lambert. <laughs> Într-adevăr, uh, salutăm multe aspecte din proiectul de aviz. Mulțumim raportorului pentru munca pe care a depus-o. Eh, există extrem de multe lucruri pe care le susținem, eh, susținem eh, ca dimensiunea socială să fie pe picior de egalitate cu dimensiunea economică. Pilonul central din paragraful 4 și am dorit chiar să consolidăm anumite dimensiuni. De asemenea, salutăm reiterarea ideii că Trebuie să ne aliniem cu strategia 2020 și să nu creăm o agendă diferită pentru următorii ani. Consolidăm ceea, am dorit să consolidăm ceea ce s-a spus despre stabilitate la paragraful 14 în ceea ce privește planurile ecologice de tranziție. De asemenea, uh, salutăm referirea la deficitul național democratic care există în multe state membre a fost o evoluție a și o consecință a planurilor naționale. La paragraful 33 însă nu se vorbește doar despre partenerii sociali naționali care nu sunt implicați în decizii, există o lipsă de conștientizare în parlamentele naționale care au votat deciziile și după aceea uită de ele. Însă și societatea civilă trebuie să acționeze pentru că cetățenii sunt afectați în mod direct de aceste agende și de aceea trebuie să se implice în rezultatele lor. Suntem conștienți și de importanța investițiilor menționate la paragraful 12 și de asemenea stabilitatea și acordarea de domicilii stabile factor care susține uh, protecția socială. Lucru care a fost susținut și în trecut de experți uh, și alți membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Jean Lambert. Are cuvântul acum doamna Rina Roniacai, din partea grupului Stânga Unite Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Raportul este foarte detaliat. Foarte interesant și am ascultat cu mare interes explicațiile dumneavoastră în legătură cu problemele cu care ne uh, confruntăm, provocările legate de deficitul democratic, au consecințe majore pentru cetățeni, cetățeni obișnuiți care nu își pot susține familie, familiile, nu pot să își uh, cumpere medicamentele pentru ca, că salariile lor sunt atât de mici încât nu își pot permite ne-am dorit și noi anumite lucruri, ar trebui posibil ca statele membre să investească în educație și bunăstare socială pentru a crea condiții mai bune pentru lucrători. Vă mulțumesc pentru acest proiect de aviz și aștept discuțiile pe care le vom purta. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Andrea McIntyre din grupul, de la grupul conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul ICR nu a numit un raportor din umbră pentru acest raport. Ca coordonatoare aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi raportului pentru aviz pentru eh, Problema este că avem idei diferite avem opinii diferite. Din experiența ultimului mandat, cred că putem face foarte multe pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Există domenii unde nu vom fi de acord și unul dintre lucrurile pe care m-am bucurat să le văd uh, se află la paragraful 15, unde se menționează despre munca parțială. Și raportorul din umbră a inclus acolo munca uh, Uh, cu timp parțial involuntară. În regiunea mea, munca um, cu timp parțial este o modalitate foarte bună ca femeile să se reintegreze pe piața muncii. Unii își doresc uh, această muncă cu timp parțial și dacă denigrăm tot timpul aceast, acest tip de muncă, uh, o facem în deserviciul anumitor cetățeni. Eu provin dintr-un stat membru care este în afara zonei euro și de aceea cred că este important ca um, aceste măsuri aplicate zonei euro să nu fie obligatorii asupra statelor care se află în afara ei. Însă, în special, cred că ceea ce trebuie să facem peste tot în Europa este să facilităm ca societățile să poate să creeze locuri de muncă. Știu că am mai spus acest lucru, dar rapoartele Comisiei noastre și ale Parlamentului European nu creează locuri de muncă. Companiile, societățile comerciale creează locuri de muncă și de aceea cred că trebuie să facilităm ca societățile să creeze locuri de muncă. De aceea și așa putem să reducem șomajul și să integrăm pe tineri pe piața muncii. Am văzut că acest lucru fun- funcționează, deci aș dori să includem și această abordare în raport și sper că vom avea un raportor din umbră care să introducă acest tip de amendamente și care va conlucra cu celelalte grupuri pentru a ajunge la un raport convenabil pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule Simon. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări, palpitați foarte bine de funcția de președinte. Este o plăcere până acum, cu toate că regretăm circumstanțele nefericite. Felicit raportorul pentru raportul său. Aș face câteva comentarii la paragrafele 8, 9 și 19. La 8 se vorbește despre cât de bine ar fi să măsurăm rata angajării și nu rata șomajului. Paragraful 9 vorbește despre locuri de muncă de calitate și că este important ca Comisia să vină cu planuri concrete pentru locuri de muncă de calitate. Însă, dacă ne uităm la paragraful 8 și ne gândim la ce măsurăm, poate ar trebui să. Uh, acolo se vorbește că despre numărarea uh, numărului de locuri de muncă și nu calitatea lor. Anumite state, cum ar fi Regatul Unit, au reușit să ducă la o creștere a uh, angajării, însă este vorba de locuri de muncă de proastă calitate, uh, part-time involuntar, um, cu locuri de muncă cu salarii reduse, uh, care nu sunt echivalente cu un loc de muncă decent. De asemenea, raportorul din umbră din partea PPE-ului în observațiile sale a menționat la paragraful 19 teza care vorbește despre un cadru mai bun pentru libera circulație a muncitorilor peste frontiere. S-a vorbit foarte clar despre o revizuire a directivei detașării muncitorilor. Uh, s-a condamnat dumpingul, dumpingul social care a rezultat în urma acestei măsuri și a vorbit despre um, condițiile de muncă care trebuie să se aplice în mod identic în toate statele membre. Acest lucru trebuie să apară explicit în uh, raportul nostru, noi ca Comisie pentru Ocupare trebuie să transmitem un mesaj foarte clar Comisiei în acest sens. Morvai? Mulțumesc, doamna Morvai. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vorbesc în limba mea maternă, dacă se poate. Îi mulțumesc foarte mult raportorului pentru un raport care mi se pare absolut excelent și um, mi-a plăcut cel mai mult pentru că se vorbește despre un sistem de valori. Practic, întrebarea pe care o adresați este următoarea. Uniunea Europeană, ce, ce fel de sistem de valori ar trebui să aibă? Există unul care se concentrează asupra uh, justiției, a demnității uh, omului, un alt sistem de valori în care vorbiți despre competitivitate și competitivitate cu orice preț. Acolo unde vorbiți de o economie globalizată, un sistem nemilos în care totul este dictat de deasupra și unde se renunță practic și la justiție și la demnitatea omului. Pentru că până la urmă despre ce vorbim? Uh, Uh, este un lucru care reiese foarte clar din aviz. Faptul că în Uniunea Europeană există foarte mulți oameni care consideră, și am văzut deja consecințele și ramificațiile uh, care apar în toată Uniunea Europeană, mulți consideră că Uniunea Europeană există pentru a concura cu alte părți ale lumii, pentru a fi competitivă față de alte părți ale lumii, acolo unde lucrătorii sunt plătiți cu câțiva dolari pe zi. Uh, și, sincer, condițiile de lucru de acolo nu sunt deloc acceptabile și uh, Asta se face în scopul de a obține profituri cât mai mari. Deci ar trebui să uh, concurăm cu ei, se pare. Dar Uniunea Europeană se află la o răspântie și trebuie să ne hotărâm ce vrem să facem. Vrem să fim în concurență cu acele părți ale lumii, cum rămâne cu cele mai sărace țări, cu lumea a treia, ce facem pentru ele, noi ca Uniunea Europeană. Ce vrem să facem? Uh, Uh, poate ar trebui să ne bazăm pe sistemul uh, comunitar de valori care stă practic la baza Uniunii Europene. Uh, asta este una din dilemele principale ridicate de raportul dumneavoastră. Raportorul și-a făcut poziția foarte clară, asta de partea justiției și a demnității omului, foarte clar și lipsit de ambiguitate. Și ați spus, nu, nu vrem să fim competitivi cu orice preț. Nu vrem să forțăm salariile, scăderea salariilor și să creăm sărăcie pentru uh, lucrători. Nu vrem să creăm nici condiții de lucru uh, proaste. Nu asta vrem și nu asta vreți nici dumneavoastră. Deci cam asta ar fi situația care uh, există acum în uh, Occident, uh, situație care apare și în țările de mâna a doua, dacă se poate spune așa, și eu, ca deputat din Ungaria, aș dori să vorbesc despre un alt subiect, și anume faptul că există diferențe uriașe între statele membre inițiale din prima categorie și cele care fac parte din a doua categorie, deci o Europa cu două viteze. Știu că dumneavoastră în raport nu folosiți acest, uh, această terminologie, uh, dar este un fel de colonizare. Nu este termenul dumneavoastră, e al meu eu vin din Ungaria, știu care e situația acolo, m-am uitat și la Portugalia și oamenii din țările noastre se mută în masă în alte țări europene pentru a-și găsi un loc de muncă. Se mută în țări mai bogate, ă, foarte adesea sunt exploatați atunci când ajung acolo și lucrează în condiții foarte proaste, familiile sunt dezbinate, dar cu asta ne confruntăm aici, în Europa și vreau să menționez și salariile, pentru că există discrepanțe uriașe în ceea ce privește salariile plătite în țările bogate și în țările a doua categorie. Spre exemplu, comparați Ungaria cu Austria. Vorbim despre o distanță de 50 de kilometri între cele două țări, între două orașe principale și ai o companie cu filiale în Austria, cu anumite condiții de lucru acolo, și uh, acei lucrători câștigă de 5 până la 10 ori mai mult decât lucrătorii maghiari care lucrează pentru aceeași companie. Deci există și problema egalității, pentru că ai nevoie de egalitate între sexe, între grupurile etnice, dar trebuie să recunoaștem și faptul că în Uniunea Europeană există diferențe uriașe între țări. Și nu poți avea o asemenea situație cu salariile care să fie atât de diferite de la o țară la alta și condițiile de lucru care să fie atât de diferite. Raportorul a sugerat ca pentru a evita diferențele extreme, ar trebui să existe un salariu minim care ar trebui să fie 60% din salariul uh, mediu al țării uh, respective. Uh, dacă aplicăm acest lucru mutatis mudandis la alt scenariu, poate ar trebui să spune că n-ar trebui să ți se permită să plătești un salariu mai mic decât atât în țările din Europa de Est. Deci doar pentru că ai o companie care are filiale și în Europa de Est, spre exemplu în Ungaria, asta nu înseamnă că un muncitor maghiar ar trebui să câștige mai puțin de 60% din uh, salariul unui uh, muncitor uh, german sau austriac. Asta are legătură cu justiția, cu dreptatea, cu demnitatea omului și încurajez, deci, comisia noastră să nu uite acest lucru și să, se, să consideră și acest lucru ca obiectiv. Pentru că trebuie să nu uitați și punctele pe care le-am ridicat eu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Balas! Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-l felicit pe raportor pentru ceea ce a spus și a scris. Trebuie să fim uh, lucizi, pentru că acum președintele uh, Băncii Centrale Europene și mulți economiști vorbesc uh, despre politica macroeconomică din Europa, care reprezintă o problemă pentru lumea întreagă, nu doar pentru noi. Pentru că, până la urmă, ce se întâmplă? Fără o politică bugetară activă la nivel european, reformele structurale care sunt aplicate ne angajează într-un proces uh, de recesiune și vedem acum că există și un potențial de deflație și din acest punct de vedere vorbim de 300 de miliarde anunțate de domnul Juncker care și va trebui să, să lucrăm foarte repede pentru a contrabalansa acest uh, fenomen major. Semestrul european nu poate să nu țină cont de această situație. Și raportul este excelent din punctul meu de vedere, că este evident că există o bătălie pe marginea acestor indicatori. Și trebuie să vedem în ce direcție o să mergem și o să încerc să-i conving pe colegii mai sceptici pe această temă. Nu doar că trebuie să ne întrebăm despre ce indicator vorbim, și numărul de ore muncite este aproximativ același peste tot, dar problema este cum se împart. Deci trebuie să creștem acest volum și să ne interesăm și de condițiile uh, prin care sunt atribuite aceste ore de muncă și să fim atenți și la faptul că avea un loc de muncă nu înseamnă neapărat că avem o situație materială bună. Avem o ierarhie și trebuie să ne gândim și la ierarhia, la egalitatea indicatorilor legați de uh, problemele economice și sociale. Deci, evident, acest lucru trebuie să ne intereseze. Pentru că până la urmă aceasta este o, și o problemă politică. Știm pentru ce ne batem, dar trebuie să repetăm încă o dată că Parlamentul solicită să aibă putere de codecizie pe marginea acestui subiect și că, este, uh, și că nu putem să uh, contăm doar pe bunele intenții ale celorlalți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iaslovieca! Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałabym pogratulować. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru munca sa deosebită. Considerăm că are o abordare holistică în ceea ce privește ocuparea și problemele sociale, mai ales în uh, situația în care vom analiza uh, semestrul european și prioritățile sale. Sunt de acord cu uh, colega Veronica Lope Fonten și vreau să mai adaug câte ceva. Sunt de acord cu punctul 9 în special în ceea ce privește nivelul de ocupare. Aceasta ar trebui să fie prioritatea și Comisia Europeană ar trebui să aibă niște strategii foarte ambițioase Creșterea numărului de locuri de muncă ar trebui să fie consecința creșterii economice, nu doar rezultatul unor strategii. Toți comisarii ar trebui să aibă obligația de a pregăti planuri de activitate pentru ocupare în domeniile pe care le reprezintă. S-ar putea să nu fie pe deplin posibil, dar comisarii ar trebui să fie sensibilizați în acest sens. La punctul 19 ar trebui să ne uităm la niște tendințe periculoase în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă și a tendințelor artificiale, locurilor de muncă artificiale, pentru că am demarat discuțiile pe această temă în uh, mandatul anterior, în ceea ce privește lucrătorii detașați. Uh, Cred că este o, un subiect foarte complicat și că trebuie să găsim căi de a elimina aceste locuri de muncă artificiale. Locurile de muncă cu jumătate de normă ar trebui să fie voluntare, pentru că altfel pierdem libertatea pieței interne. La punctul 20 sunt de acord că reducerile la educație și în domeniul științei nu reprezintă o tendință foarte uh, bună și ar putea avea efecte negative. Ar trebui să analizăm toate măsurile și să ne gândim în ce mod aceste măsuri pot fi folosite în mod eficient. Am de asemenea câteva observații legate și de următoarele puncte. Punctul 5. Indicatorii uh, obligatorii de ocupare și indicatorii sociali. Nu cred că este o soluție bună deocamdată, pentru că piețele de muncă sunt diferite și politicile de ocupare sunt diferite și țin în continuare de competențele statelor membre. La punctul 22 nu sunt sigur că ar trebui să avem un salariu uh, minim și nu îmi place această terminologie adecvat sau decent, pentru că asta ar putea duce la uh, confuzie în actele juridice. Sunt niște termeni mult prea generali. Avem și o legătură cu condițiile decente de lucru, ceea ce ar putea să ducă la niște interpretări simpliste. Și o observație mai generală, în multe acte juridice avem o obligație care se pune asupra statelor membre pentru a, avea, pentru a lua măsuri. Dar poate ar trebui să ne gândim și la responsabilitatea angajaților și angajatorilor, pentru că ei sunt cei care creează piața muncii și ei sunt cei care implementează directivele. Calitatea implementării este bazată și pe responsabilitățile acestora. Deci poate în documentele noastre ar trebui să subliniem și responsabilitățile angajatorilor și angajaților. Domnul Simon, referindu-se la punctul 19, a vorbit despre revizuirea directivei privind lucrătorii detașați. Comisarul Juncker a spus că trebuie să vedem în ce mod se implementează această directivă. În mandatul anterior am adoptat directiva de implementare și trebuie să vedem în ce mod aceasta este pusă în aplicare în acest moment. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pirinski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. V-aș atrage atenția asupra punctului 13, care solicită Comisiei să excludă în mod urgent investițiile uh, din țintele de deficit stabilite prin regulile europene și naționale. Investițiile în educație, spre exemplu. Cred că acesta este un punct extrem de important pentru că s-a menționat o creștere perceptibilă a investițiilor la nivel național ca mod de a încuraja creșterea și ocuparea. Semestrul european și documentul de aici, la punctul 3, vorbește despre programele naționale de reformă și despre țintele pe care țările și le-au stabilit și uh, cred că Comisia ar trebui să le verifice uh, încă o dată și s-ar putea să atragă proceduri de deficit excesiv. Asta ar fi o măsură care ar fi resimțită în toate cele 28 de state membre atunci când își uh, plănuiesc bugetele pentru anul viitor, mai ales că acum este faza cea mai activă a proiectului de buget, ceea ce, în termeni practici, le oferă o flexibilitate pentru a crește investiții, cheltuielile de investiții. Și vorbesc despre asta plecând de la subiectul mai larg al coeziunii și al politicii de coeziune pe care a revizuit-o Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020. Este un raport care a fost prezentat astăzi de reprezentanții Comisiei la CEORE care a vorbit tocmai despre faptul că politica de coeziune a fost inclusă ca unul dintre cei, pilo dintre cei trei piloni pentru realizarea creșterii și uh, creșterii numărului de locuri de muncă, împreună cu consolidarea fiscală și reformele structurale. Comisia a spus că politica de coeziune ar trebui considerată ca politica care oferă finanțare, investiții, mai ales în țările care au, și-au redus uh, în mod serios programele de investiții pentru a respecta țintele de deficit. Sunt perfect de acord cu tot ce s-a spus despre calitatea acestui raport. Și raportul începe prin a sublinia la litera A că divergențele între regiuni și state membre sunt în creștere și apoi, la alineatul 3, spune că semestrul european ne-a dus și mai departe de realizarea uh, programului Europa 2020 și de atingerea țintelor acestuia. Deci ne confruntăm cu niște provocări și dacă nu uh, ne uităm la stagnare uh, cu care se confruntă economiile europene, s-ar putea să nu reușim să ne îndeplinim niciunul din țelurile propuse. De aceea, uh, cred că Comisia noastră are această misiune urgentă de a, trage de mână că și Comisia Econ și de a le spune că nu pot să, să continue așa cum au făcut-o până acum. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Acum Jane Collins. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să folosesc acest prilej pentru a mulțumi raportorului pentru munca depusă. Însă există câteva puncte cu privire la documentul adoptat pe care vreau să le critic. Paragraful 12 uh, este în evidență și uh, anume legat de promisiunea exuberantă a domnului Juncker de a cheltui 300 de miliarde de euro. Este greu de conceput uh, o astfel de sumă. Um, aceste 300 de miliarde trebuie găsite undeva însă uh, banii vin tot de la uh, familiile contribuabililor care se străduiesc, se chinuiesc să-și plătească facturile. Uh, cei în vârstă care trebuie să se descurce cu pensiile lor, plătindu-și bonurile de benzină și așa mai departe. Sunt persoane obișnuite care se străduiesc să supraviețuiască dar uh, aceasta este expresia absolută a birocrației europene. Noi nu ne aflăm în, uh, nu trăim în viața reală. Cheltuim miliarde de lire sterline, uh, dar trebuie să existe și un plafon. Paragraful 18 solicitați o impulsionare a libertății de mișcare a lucrătorilor. Și asta ar însemna să deschidem porțile imigranților Este vorba despre portalul EURES. Ehm, practic se vor uh, ceda 8.000 de locuri de uh, muncă din uh, Marea Britanie în favoarea unor imigranți. Noi avem un milion de tineri șomeri în Marea Britanie și atunci acest lucru va fi o, reprezenta o problemă. Trebuie să controlăm imigrația folosind sistemul de puncte australian și uh, ne uh, adoptând o astfel de politică deschisă față de imigranți. Aș vrea să uh, subliniez paragraful 19, care practic cere un salariu minim, tocmai pentru a asigura această liberă mișcare a lucrătorilor. În special în Marea Britanie s-a votat împotriva unei astfel de tendințe, dar și în alte țări s-a votat în favoarea unor reduceri de cheltuieli în uh, cadrul Uniunii Europene și în favoarea reducerii puterii uh, la nivel central în Uniunea Europeană. Însă, în mod evident, uh, această comisie nu a tras învățăturile din aceste alegeri. Mulțumesc. Mulțumim și noi, doamna Lopez, aveți cuvântul. Rapidamente quería felicitar a... Uh, felicitările mele pentru uh, activitatea excelentă împreună cu acest aviz. Este o dovadă limpede pentru discuțiile și dezbaterile importante pe care va trebui să le avem în următorii ani agenda economică, politica socială și așa mai departe, în special în ceea ce privește crearea locurilor de muncă. În august Datele, statisticile macroeconomice au fost publicate, dar au fost slabe și asta la nivelul întregii Uniunii. Uniuni. Iată dovada pentru uh, consecințele sociale ale uh, unor reglementări lipsite de uh, dreptate socială. S-a observat că uh, a fost uh, practic o, o o lipsă a consecințelor concrete um, a acestor um, um, politici de austeritate. Pentru că Uniunea Europeană a avut un cocktail întreg de, de măsuri în ultimii ani sau nu, uh, și vorbim mai acum despre o măsură practic neloială. Uh, dar uh, din punct de vedere macroeconomic, consumul intern a scăzut pentru că acesta este mereu motorul uh, principal al economiei. De asemenea, nu am uh, câștigat în, uh, la capitolul competitivitate, după cum ne-a arătat un raport al OCDE, dar nu este destul și observăm că sărăcia s-a extins că serviciile publice se reduc și, practic, ne apropiem uh, de condiții uh, atât de uh, nedrepte care ne apropie de secolul XIX. De aceea trebuie să transmitem un semnal foarte limpede Comisiei cu privire la măsurile de adaptare economică necesare. Este o criză a cererii și de aceea acolo trebuie să intervenim, la uh, cerere. Nu trebuie să strângem mereu cureaua uh, în ceea ce privește salariile. Deci trebuie să trimitem, să transmitem semnale foarte, foarte clare pentru că este nevoie de o schimbare a politicii. Și nu este valabil uh, doar pentru Comisie, ci pentru întreaga Uniune Europeană trebuie să demonstrăm că retorica uh, politicienilor va fi și pusă în aplicare. Un coleg a spus deja că politica noastră are idei și valori la bază, dar noi trebuie să ne asigurăm că uh, practic, uh, uh, poporul va înțelege că există și alte diferențe uh, decât culorile diferitelor alimente. aș dori să constat că în ultimii cinci ani, în vremuri de criză financiară, synonymous of working poverty is deci numărul este mult mai mare decât cel al uh, femeilor care își caută un loc de muncă. În multe cazuri, aceste locuri de muncă sunt oferite unor persoane care nu și le doresc. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul domnului Iute de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, onorabili membri, distinși membri. Uh, noi salutăm uh, angajamentul dumneavoastră în uh, semestrul european. Parlamentul are un rol important în acest sens și Comisia ascultă cu atenție um, recomandările dumneavoastră. Este foarte important acest lucru um, prezent. Într-o perioadă în care provocările sunt extrem de complexe pentru um, Comisia care se află la început de mandat. Um, a fost cel de-al patrulea ciclu al semestrului european în 2014 și au apărut uh, primele semne pozitive, care nu sunt însă suficiente. Depindem de uh, implementarea reformelor aici și acesta va fi elementul esențial care va uh, determina rezultatele. De aceea, Comisia a intensificat monitorizarea implementării reformelor și a recomandărilor de-a lungul anului, incluzându-se întâlniri uh, bilaterale cu statele membre. Comisia va monitoriza progresele în continuare în uh, concordanță, în concordanță cu tratatul. Următorul semestru european va avea loc pe fondul uh, leadership-ului guvernanței unei noi comisii. Dacă comisia va fi înlocuită până la 1 noiembrie, se prevede ca următorul ciclu uh, prevăzut de uh, sondajul de creștere um, va fi luat în considerare până la sfârșitul lunii noiembrie. Apoi, avem o serie de observații cu privire la raportul prezentat aici. Așteptăm uh, colaborare cu grupurile Uh, și uh, vă vom prezenta o serie de recomandări și observații pe care le avem. Mulțumesc, voi da cuvântul mai departe pentru observații din partea uh, raportorului domnului Tadis. Puteți încheia discuția noastră. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor colegilor din comisie. Vă mulțumesc pentru contribuții. Au fost foarte multe contribuții. Este uh, foarte util pentru raportor, pentru că astfel uh, am și eu uh, obținut o impresie cu privire la părerile dumneavoastră. Nu numai reprezentanții uh, anumitor grupuri și-au spus punctul de vedere, ci uh, foarte mulți membri punct. Cred că trebuie să fim de acord că acest raport uh, reflectă uh, o, o, o opinie amplă. Bineînțeles, uh, am, avem cu toții un obiectiv comun, vrem să avem un rezultat pozitiv la final. Avem o serie de bătălii de dus cu alte comisii, cu alte instituții ale Uniunii Europene, avem anumite obiective despre care am vorbit în această dezbatere deci va fi nevoie de eforturi uh, importante. Trebuie să fim mai generoși pentru a ajunge la un consens larg și cred că uh, putem obține acest lucru. Trebuie să fim foarte clari și uh, onești în dezbaterea noastră, trebuie să avem discuții deschise și trebuie să fim conștienți de faptul că atunci când vom vorbi despre austeritate sau despre măsuri, nu va fi vorba doar despre doctrine ci va fi vorba despre uh, realitatea din ultimii cinci ani și despre lucrurile uh, spuse de către OCDE, FMI, ILO și așa mai departe. Toate aceste organizații au spus că Uniunea Europeană a aplicat prea multe politici de austeritate și trebuie să recunoaștem uh, acest mesaj, trebuie să îl înțelegem când vom evalua ce este de făcut am, am, uh, suntem campionii economiilor și totuși nu am fost capabili să ne atingem obiectivele propuse cu patru ani în urmă. Am fost uh, prea severi în ceea ce privește economiile. Uh, nu ne-am aplicat asupra sărăciei. Nu am reușit nici măcar să ne învingem deficitul. Deci cheltuielile și uh, efectul multiplicator al cheltuielilor nu a fost luat în considerare. Uh, am, uh, prin aceste economii uh, și politici de austeritate am uh, adâncit criza. A fost vorba de un exces al cheltuielilor al, al economiilor. Deci aceste excese trebuie evitate, pentru că ele afectează populația. În ceea ce privește comisia, este comisia amploa a Parlamentului European, noi trebuie să transmitem un semnal foarte limpede. Există o dezbatere în instituțiile europene și cel mai important lucru de făcut este de a uh, folosi medicamentul potrivit, în dozajul potrivit. Nu ne mai, permite, nu ne mai putem permite politici de austeritate excesive. În orice caz, toată lumea a criticat acest lucru. Doamna Collins a vorbit mai devreme și i-a întrebat uh, uh, care, vor fi, care vor fi sursele de finanțare a acestor investiții. Vom Eh, s-a spus că banii practic vin din buzunarele contribuabilor, dar ce dânsa poate nu a luat în considerare este că raportul a, a fost eh, elaborat de alte instituții independente, precum eh, Economic Institute de la Paris. Și ele spun că trebuie să fim mai flexibili și să ne referim la perioade de finanțare mai lungi. Pentru că dacă mm, astfel vom reuși să facem economii mai mari și să investim mai mulți bani. anumite uh, măsuri trebuie luate în considerare, uh, dar și analizate în uh, profunzime. Doamna Lopez a vorbit mai devreme despre excluziune socială, despre deficitul public și despre regula de aur. Este o regulă importantă pentru că atinge miezul problemei. Instituțiile publice, instituțiile europene sau de stat uh, trebuie să-și pună întrebarea cum uh, putem crea cadrul potrivit pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă. Cum putem crea uh, oportunități pe termen mediu și lung și așa mai departe. Există politici care ne pot ajuta, politicile educaționale, investițiile și inovațiile. Toate sunt instrumente foarte utile. Instituțiile europene trebuie să ne permită aceste lucruri au existat uh, pachete de sprijin financiar, nu spun că ele au adâncit criza financiară, dar care uh, este agenda? De exemplu, peste 40 de miliarde de uh, euro au fost investite în Spania ca pachet de ajutor financiar. Dar aceste lucruri nu s-au uh, reflectat în semestru, în, în agenda. Ce s-ar putea schimba uh, în cazul unor astfel de ajutoare? Comisia Europeană spune uh, că sunt cifre alarmante. Sunt 25 uh, sau 27 de state membre care fac economii în educație, dar uh, deficitul lor nu s-a micșorat și trebuie să, să ne schimbăm uh, atitudinea. Haideți să creăm instrumentele potrivite pentru a salva situația. Asta trebuie să facem acum. Depinde de bineînțeles, de politic, eh, voința politică. Avem tratamentele, eh, tratatele, avem instrumentele legale, dar putem fi mult mai flexibili și generoși în abordările noastre. Câțiva dintre eh, membrii noștri au întrebat, au adresat întrebări Comisiei Europene în această privință. Și ne-au spus, da, aveți dreptate și noi ne punem astfel de probleme, suntem îngrijorați ne dorim ca aceste politici să fie implementate rapid. Însă, câteodată, vorbiți despre politici care sunt predefinite și care nu uh, au în vedere șomajul în rândul tinerilor. Deci este clar, este vorba despre bani care vin de la contribuabili și aceste, aceste sume trebuie cheltuite chipzuit, chipzuință. Nu sunt politici care ar ataca miezul problemei. Avem nevoie de flexibilitate, da, însă vorbim despre bani europeni și trebuie să avem politici eficiente care creează locuri de muncă. Și cred că există și o voință politică pentru o creștere a intensității acestor ajutoare. Trebuie să reacționăm cât mai repede posibil, este părerea mea. Sunt de acord cu foarte multe dintre comentariile făcute în dezbaterea noastră. Cred că, cred că trebuie să fim atenți la calitatea locurilor de muncă în ultimii patru ani. Încă o dată, dacă vă uitați la situația ocupării porții de muncă, din păcate am adoptat măsurile greșite pentru că uh, șomajul a crescut în rândul tinerilor, cel pe termen lung la fel. Trebuie să analizăm situația așa cum este. Sărăcia de pe piața muncii trebuie considerată ca atare. De asemenea, există um, ocuparea forței de muncă cu uh, norme fracționate și așa mai departe. Um, iarăși activitatea independentă, așa numiții uh, liber profesioniști, dar care sunt de fapt falși uh, liber profesioniști. Toate acestea sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Un alt aspect și mă întorc la observația doamnei McIntyre, bineînțeles, uh, companiile creează locuri de muncă, însă trebuie să beneficieze de reglementările potrivite pentru a-i ajuta pe lucrătorii europeni. Doamna Merkel a vorbit în fața Bundestagului german mai devreme și a spus că austeritatea, într-adevăr, a creat probleme. Lucrătorii europeni nu sunt încântați de modelul uh, propus de Uniunea Europeană. Dacă am putea fi mai flexibili, dacă am putea sprijini crearea locurilor de muncă, ar fi foarte bine. Trebuie să vă aduceți aminte că este un uh, aspect esențial. Deci trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va sprijini companiile să creeze locuri de muncă, dar uh, că aceste uh, locuri să fie corelate cu societatea. Și încă o observație, dacă îmi permiteți. Există câteva uh, laturi ale discursurilor care au fost oarecum populiste și cred că ar trebui să le evităm, ele fiind legate mai mult de strategii naționale. Nici măcar nu uh, pot fi corelate cu părerea majoritară din această comisie. Și ca raportor apăr principiul că trebuie să încercăm să favorizăm dialogul și acordul comun pentru a avea poziții puternice, însă nu pot să accept demagogia care uh, exacerbează sentimentele uh, de anumit tip ale anumitor persoane care sunt uh, confruntate cu criza economică și vă spun foarte clar că aici nu vorbim despre o deschidere totală pentru a favoriza imigrația. Mi se pare îngrijorător că faceți o legătură între EURES și imigrația. Și, și imigrație, mi se pare că este vorba de o demagogie care niciodată nu s-a mai văzut în sânul acestei comisii. Nu putem amesteca merele și perele. Noi ceea ce spunem aici este că trebuie să se favorizeze în practică realizarea unei piețe de a muncii um, reale care să garanteze libera circulație uh, și că această liberă circulație trebuie să fie uh, garantată. Este vorba de mobilitatea cetățenilor și dacă Europa nu este eficientă, atunci trebuie să reformăm aceste măsuri pentru ca mobilitatea cetățenilor să fie într-adevăr o realitate. Nu vorbim aici despre imigranți din statele terțe. Vorbim despre cetățeni europeni, spanioli care merg în Germania să lucreze uh, și așa mai departe. Trebuie să garantăm o piață de lucru unică, pentru că asta dorim să creăm în Europa. În Uniunea Europeană, acesta este proiectul în care uh, credem și nu trebuie să ne lăsăm pradă unor declarații facile uh, pe care nu le voi reitera aici. Vă mulțumim pentru această dezbatere. Termenul pentru amendamente este 9 septembrie și amendamentele vor fi depuse doar în, în limba engleză datorită limitelor de timp. Următoarea noastră reuniune va fi în data de 29 septembrie și ne revedem atunci. Vă mulțumesc!